So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt anfangen, obwohl wir die Beschlussfähigkeit Doamnelor și domnilor, haideți să, să începem. Avem o mulțime de anunțuri. Vă voi anunța cele decise la ședința coordonatorilor de ieri. Cine știe, poate până la finele anunțurilor se va uh, Uh, umple și, uh, și sala cu colegi. Deci hai să începem. Ieri am decis numirea unui număr mare de coordonatori, de raportori pentru imunitatea domnului Tad domnul Suevka pentru imunitate, doamna Lichtenberger pentru uh, procurorul european, socialiștii au fost numiți, nu se știe încă dacă e vorba de doamna Regner sau de doamna Castex, se va decide, mai apoi pentru uh, cooperarea pentru Eurojust, domnul Belinguer, pentru comunicările electronice, doamna Galo este raportor, raportoarea. Acestea sunt, uh, uh sunt raportorii numiți ieri. Am decis uh, o serie de audieri pentru perioada, prima perioadă a anului 2014, mai întâi de toate folosirea transfrontalieră a uh, documentelor europene, mai apoi uh, o audieră pe tema protejării adulților, mai apoi o audiere cu privire la aplicarea legislației europene în contextul uh, comerțului transfrontalier, acordului de liber schimb transfrontalier, am decis să vorbim cu serviciul juridic despre problema pe care am avut-o în ceea ce privește obținerea de informații din partea Comisiei Europene pe tema studiului cu privire la utilizarea legislației europene. Dorim să aflăm ce, ce drepturi avem și uh, serviciul juridic ne va ajuta în acest sens. De asemenea, domnul Baltasare uh, care a condus uh, delegația noastră în China săptămâna viitoare, ne va prezenta la un moment dat un raport cu privire la această delegație și vom decide uh, de asemenea care sunt uh, consecințele acestei delegații, vom decide dacă vom avea sau nu o poziție, vom trimite sau nu o scrisoare pe tema noului act privind noi legi chineze privind comerțul internațional. De asemenea, raportorii din uh, umbră vor trebui să apară pe site-ul uh, de internet al comisiei noastre uh, asta conform noilor reguli de procedură. Se pare că până acum lucrurile nu stau chiar așa, prin urmare cei de la IT se vor ocupa de asta. Asta am discutat ieri la ședința coordonatorilor. Și acum trecem la punctul 10 uh, de pe ordinea de zi. Este vorba despre schimbul de opinii cu Comisia cu privire la etapele următoare ce trebuie parcurse în vederea încheierii tratatului privind limitările și excepțiile legate de dreptul de autor în ceea ce privește pri, uh, pri, persoanele cu deficiențe de vedere. Doamna Lichtenberger mai întâi de toate și mai apoi Comisia. Vă mulțumesc foarte mult. Știți prea bine că această temă este foarte importantă pentru mine. Sunt foarte încântată că, iată, am reușit cu aj- ajutorul unei poziții solide a Parlamentului European să protejăm interesele persoanelor cu deficiențe de vedere și persoanelor cu uh, dificultăți de, lec- uh, de lectură, drepturile în ceea ce privește accesul la conținutul cultural și la patrimoniul cultural. Parlamentul European a făcut multe în acest sens am influențat poziția finală, pot să spun asta, cu mâna pe inimă. Uh, până la final uh, a fost uh, nesigur, dar iată că am reușit să obținem un acord la Marrakesh, un acord care practic protejează uh, Uh, întru totul drepturile persoanelor cu deficiențe de vedere și persoanelor cu dificultăți de lectură. Acum, pentru că este vorba despre un tratat internațional, acum trebuie să vorbă, vorbim despre intrarea în vigoare a acestui tratat. Consider că întregul Parlament European, toate grupurile politice din Parlamentul European care au luptat pentru uh, crearea acestui tratat, trebuie să continue uh, cu eforturile lor, astfel încât uh, perioada de ratificare să nu se tergiverseze, ci din potrivă să fie stimulat. Uh, trebuie să spunem că da, am ajuns la un acord, un acord care prea multe dintre reglementările naționale pe planul uh, uh, protejării drepturilor de autor. Iată, am ajuns să, să includem toate acestea în acordul internațional și acest acord poate fi acum semnat. Acum urmează ratificarea de, de către statele membre și mai apoi ratificarea de către Parlament. Dar, din păcate, iată, aflăm cu stupoare că există încercări acum de tergiversare a procesului. Niciun om nu poate înțelege sau nimeni nu poate înțelege de unde până unde aceste ter- tergiversări. Eu cred că e vorba doar despre cocoșei care încearcă să se, să-și arate mușchii, um, însă toate aceste acțiuni nu au nicio rațiune, pentru că vorbim aici despre persoane care trebuie să fie protejate, persoane vulnerabile cu dizabilități care trebuie să fie protejate. Astăzi vreau ca o întrebare să-și găsească răspunsul. Și anume, iată, în fața noastră stă acum procesul de ratificare, există mai multe etape care trebuie să fie parcurse, există mai multe forme de ratificare care, bineînțeles, depind de principiul pornind de la care s-a stabilit procesul de ratificare important pentru colegi este următorul lucru. Președintele Obama, președintele Statelui, Statelor Unite ale Americii, a semnat deja tratatul. Prin urmare, iată, Uniunea Europeană trebuie să parcurgă etapele necesare. Și care era întrebarea pe care doream să o, să o, la care doream un răspuns astăzi? Care este calendarul? care, este, care sunt puterile care încearcă acum să saboteze proiectul de, procesul de ratificare și cum anume Parlamentul European poate stimula procesul de ratificare, date fiind eforturile sale din trecut. Cum putem ajuta la încheierea cât mai curând cu putință a acestui proces de ratificare? Doamne, domnul președinte, urmează doamna Martin Prat din partea Comisiei sau mai întâi domnul Bering, Berlinguer și mai apoi Comisia. Aveți cuvântul. Forse la Poate e mai bine să-mi dați cuvântul după Comisie, nu? E mai bine așa. Dan, Frau Martin Brat, bitte schön. Atunci, doamna Martin Brat, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vorbesc în fața dumneavoastră și pentru ca să vă informez despre care este situația um, ratificării tratatului de la Marrakech. Doamna Lichtenberg ne-a întrebat care sunt pașii specifici și ce facem în acest context. Sunt două puncte, de fapt doi pași pe care trebuie să-i facem, dar aș vrea să încep prin a spune că domnul comisar Barnier s-a angajat în mod ferm ca să se asigure că acest tratat să fie ratificat cât de repede. Primul pas pe care trebuie să-l facem este semnătura acestui tratat, care este în același timp și un pas important politic, pentru că indică, de fapt, intenția de ratificare care urmează după aceea. Pentru moment, avem cinci state membre care au semnat tratatul și transmitem un mesaj foarte clar către toate statele membre că trebuie să semneze acest tratat cât se poate de repede. În total sunt 57 de state care au semnat, incluzând Statele Unite, așa cum ne-a indicat și doamna Lichtenberger înainte. Noi, Comisia, pentru ca să putem, de fapt, să semnăm în numele UE, avem nevoie de o autorizare din partea Consiliului. Așadar, ceea ce am făcut este că am pregătit intern deja proiectul de autorizare care de fapt trebuie să intre în consultații interservicii la comisie și pe 11 noiembrie vor, fi, vor avea loc aceste consultări și atunci vom putea să transmitem această cerere Consiliului în mod formal pentru ca să avem un rezultat până la sfârșitul uh, anului. Astfel vom putea semna, într-adevăr, și sunt destul de încrezătoare că la începutul anului viitor vom putea să semnăm. De obicei încercăm să semnăm cât se poate de repede la începutul uh, anului în care se uh, decide un astfel de tratat. Iar apoi începe procesul de ratificare. Și aici am încercat deja să analizăm legislația statelor membre, pentru că acestea, din urmă, au, uh, și-au luat angajamente pentru a putea să facă față angajamentelor din acest tratat. Există o marjă de manevră pentru aceasta, pentru că există o opțiune pentru persoane cu handicap uh, în directiva pentru drepturile de autor, de implementare a statelor membre este destul de uh, neomogenă, pentru că nu există aceeași lege. De exemplu, există unele state care au prevederi pentru persoanele cu disabilități de vedere, dar nu pentru dislexici. Și, deci, întrebarea care se pune în acest context este dacă lăsăm statele membre să-și aplice legislația lor cu timpul care este necesar atunci în acest context, sau încercăm să adoptăm o legislație la nivelul Uniunii Europene pentru ca să putem face față tuturor uh, obligațiilor din acest tratat. Nu trebuie să uităm că, de fapt, scopul acestui tratat este să avem uh, schimburi transfrontaliere, adică să încercăm să avem uh, o așa numită excepție europeană care să funcționeze transfrontalier și în fața altor țări. Aceasta este situația în momentul de față, care a fost discutată cu toate statele membre. Dacă optăm pentru o legislație la nivelul Uniunii Europene, atunci trebuie să facem acest lucru anul viitor pentru ca să fie gata la sfârșitul anului. Acestea sunt uh, etapele pe care trebuie să le parcurgem. Nici o țară nu a ratificat încă tratatul. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Semnatura este un lucru, ratificarea este altă problemă. Deci pentru ca ratificarea să aibă loc, uh, trebuie să avem legislație care să poată să asigure compatibilitatea legislației naționale cu legislația din acest tratat. Și de aceea trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că se recunosc tot, toate beneficiile acestui tratat și se permit excepțiile de la dreptul de proprietate intelectuală care trebuie să fie aprobate prin acest tratat. Aceasta este situația. Sunt convinsă că și Parlamentul poate să ajute ca statele membre să ia o decizie mai repede, însă, oricum o fi, momentan sunt doar 5 state membre care au semnat. Deci trebuie să fim gata să semnăm în momentul în care suntem autorizați să o facem, apoi procesul poate să meargă foarte repede. Însă toată lumea trebuie să semneze atât Uniunea Europeană cât și cele 28 de state membre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Când putem să fim informați noi pentru ca noi să putem ratifica, pentru că noi am putea da un semnal foarte puternic chiar uh, la începutul acestei, uh, chiar încă în această legislatură. Întrebarea la care aș vrea să mă răspundeți după aceea este asta, dar îi dau întâi cuvântul domnului Luigi Berlinguer. Da, mulțumesc, domnule președinte. O secundă. Vroiam doar să îmi răspundă poate întâi doamna de la comisie. Vă rog, da. Pentru semnarea tratatului, Parlamentul nu intervine, Consiliul ne permite să facem și atunci facem acest lucru. Ne, noi vă vom informa cât se poate de repede atunci când aflăm acest lucru. Pentru ratificarea tratatului va fi nevoie să aveți deja pe masa de negocieri propunerea Comisiei către Consiliu și autorizația Consiliului de a ratifica tratatul. Însă pentru aceasta, Consiliul va vrea să știe dacă uh, vom înainta această legislație sau dacă considerăm că tratatul poate să fie ratificat pe baza legislației existente. Și al doilea, rând de care, al doilea punct de care trebuie să ținem cont este faptul că noi ratificăm deci, cele 28 de state membre și Uniunea Europeană în același timp, așa funcționează și deci trebuie să ținem cont de această competență exclusivă, un lucru pe care uh, statele membre o să-l pună la îndoială. Avem nevoie de 28 de state membre care să ratifice în același timp cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Good. Bine, am înțeles. Acum îi dau cuvântul lui Luigi Berlinguer și după aceea încă o dată doamnei Lichtenberger. Mulțumesc. Aș vrea să fac o uh, observație. Este foarte ciudat ca un stat uh, precum Statele Unite, care are probleme foarte mari, să fie semnat atât de repede acest tratat și, în schimb, o entitate precum Uniunea Europeană și chiar unele dintre statele membre ale Uniunii, nu mă refer acum la toți în același timp, suntem totuși în întârziere. Discuția de astăzi nu se referă la drepturile persoanelor cu disabilități de vedere sau a dislexicilor, pentru că acesta a fost ancorat într-un tratat internațional care este o lege importantă, care este un acord, de fapt, între state și uh, un acord între state din afara Uniunii Europene. Deci ceea ce se pune, de fapt, uh, la îndoială este calendarul, rapiditatea cu care vom acționa după ce uh, acest efort foarte mare a fost uh, deplinit, adică rezultatul acordului de la Marrakesh, la care nici nu speram. Avem acum un rezultat foarte bun. Eva și cu mine, care am urmărit acest proces, l-am uh, încadrat aproape în, uh, într-o categorie aproape de incredibil. Mi s-a părut extrem de important și nu-i venea să nu ne venea să creze că la uh, Marrakesh am reușit să câștigăm această bătălie. Iar acest calvar al persoanelor fără, cu dificultăți de vedere se blochează în ce? În, într-o chestiune administrativă. Noi putem, ce putem noi face Parlamentul? Să facem o presiune asupra Comisiei pentru ca aceasta să urmeze linia Barnier, care după ce a rezistat foarte mult înainte, în foarte, foarte mulți ani, în ultima vreme, totuși, domnul comisar personal s-a angajat în acest sens și a avut un rol pozitiv pentru a putea o, garanta obținerea acestui rezultat. Deci, în acest moment, eu cred că noi uh, trebuie să încercăm să facilizăm aceste proceduri, să le facem mai puțin complicate și să vorbim foarte clar cu Consiliul, pentru că asta este ceea ce se întâmplă acum, să nu se întâmple o formă de blocaj, de frânare a procesului. Și Cred de aceea că ocazia aceasta nu trebuie să fie scăpată, având în vedere că domnul Barnier este personal angajat, având în vedere că comisia trebuie să acționeze și că, în fine, am, avem acest drept, eu zic că trebuie să acționăm. E o ocazie în care Uniunea Europeană uh, trebuie să fie pionier în fața tuturor statelor membre și cred că ar trebui de aceea să aș facilităm uh, toate inițiativele care există pentru ca și procedura de ratificare să fie începută cât mai repede. Aceasta a fost uh, comentariul meu. Eu am însă o îngrijorare și anume că, din nou, aceste elemente de frânare uh, intră să, um, de pe discuția pe, de fond pe discuția pe excepții și pe directiva din 2001. Deci această îngrijorare mi se confirmă pentru că prin intermediul acestei ferestre mici de excepții pentru persoane cu dificultăți de vedere se poate de fapt introduce o linie pe proprietatea intelectuală care nu este acceptată de către toți cei care uh, gestionează legislația în domeniul dreptului de autor și mi se pare deci o chestiune periculoasă care intră din alt domeniu pe acest domeniu. Iată de ce eu nu sunt de acord ca totul să fie făcut împreună și totul să fie tratat în aceeași legislație împreună cu uh, legislația pentru persoanele cu disabilități de vedere. Pentru că eu cred că aceasta este cu adevărat o excepție, o rezultatul unei bătălii importante și dacă repunem la îndoială toată procedura um, completă a proprietății intelectuale, cred că putem să nu uh, ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim. Deci trebuie ca Comisia Comisia să dea un impuls în acest sens. Mulțumesc, doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru toate aceste informații pe care le-am primit până acum. Pentru mine sunt însă foarte puțin satisfăcătoare aceste informații din partea Comisiei și anume dintr-un motiv foarte simplu. Nu există nicio prevedere care să ne oblige să așteptăm până când este convins și ultimul stat membru. Trebuie, nu, nici nu trebuie ca statele membre să fie um, să fie prezentate, să li se prezinte o legislație europeană, pentru că există un mandat al statelor membre pentru negociere, Comisia a negociat, s-a ajuns la un rezultat. Cinci state membre au semnat deja acest tratat, deci pe mine m-ar interesa dacă sunteți interesați să intervenim, uh, să susținem uh, statele membre care n-au susținut, deci trebuie să știm cine a semnat și cine nu, de unde să știm acest lucru. Aceasta este o primă chestiune. Apoi, în al doilea rând, nu, nu este vorba de a aștepta alți 15 ani până când avem dreptul european de proprietate intelectuală reformat pentru a putea apoi defini în acesta excepțiile. Nu asta este ceea ce dorim. Există un tratat și, în mod evident, nu prea se, se înțelege mai bine dincolo de Atlantic uh, această necesitate, dar în Europa mai greu. Aș vrea, deci, să încerc să împiedicăm un lucru. Deja astăzi avem o dezbatere inutilă despre chestiunile competenței Uniunii Europene în materie de uh, trecerea frontierei, ar trebui să permitem în fine tuturor să aibă, un, să aibă acces la moștenirea culturală și pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Nu se poate să, um, și cu deficiențe de vedere și dificultăți de lectură, nu este normal să acționăm așa și ar fi o rușine pentru Uniunea Europeană și nimeni, absolut nimeni, nu ar avea um, nici măcar un pic de înțelegere pentru ceea ce s-ar întâmpla dacă acum chiar și cu ajutorul domnului comisar Barnier, care se implică personal uh, pentru această cauză, dacă, totuși, însă acum, după cum spuneam, după încheierea unui tratat internațional uh, pozitiv, să nu se ajungă la un rezultat bun. Trebuie să mă credeți că nu există prea multe tratate internaționale astfel de atât de bune și numai din cauza unor uh, probleme de întârziere, din cauza unor certuri pe competențe, să se întârzie această procedură și să se, uh, nu se poată semna la timp. Mi se pare deci foarte, foarte important să știm în primul rând cu care state membre trebuie să vorbim noi uh, în calitate de deputați în Parlamentul European pentru ca să încercăm să mai îmbunătățim cunoștințele despre acest subiect în statul membru respectiv. Și în al doilea rând vrem să știm exact unde sunt barierele și în al treilea rând nu există niciun motiv pentru care noi, Parlamentul European, ar trebui să așteptăm până când a semnat ultimul stat membru. Nu este cazul așa, nu este prevăzut așa în legislație după tratatul de la Lisabona și eu am fost în convenția care a elaborat uh, tratatul de la Lisabona și am negociat acolo situația juridică pe care o cunosc foarte bine, este vorba de o interpretare excesivă pe care o dați dumneavoastră a uh, legislației și ceea ce s-a obținut la nivel internațional nu se face decât să, se, să fie frânat prin această interpretare. Ar fi o rușine pentru noi să acționăm așa, mi s-ar părea foarte foarte periculos. Cum puteți să explicați dumneavoastră cuiva că există un tratat internațional, dar că la Bruxelles se cer, ceartă acum cine trebuie să semneze primul și cine are ce competențe. Nu se poate așa ceva, nu este permis să se întâmple așa ceva, trebuie să acceptăm că aceasta este problema, trebuie să facem uh, presiuni și să încercăm să ne asigurăm ca acest tratat să intre în vigoare. Aș vrea să știu de asemenea care sunt procedurile pe care le urmați și care este definiția dumneavoastră juridică în legătură cu această ratificare și cu semnătura pentru această ratificare? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Martin Prat, mai doriți să luați odată cuvântul? Vă dau cuvântul. Yep, thank you, Mr. President. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acum, ca răspuns, în special la acea întrebare cine a semnat, cine nu, uh, o să vă clarific cumva lucrurile. E bine, este vorba de două acte juridice despre care discutăm aici. Pe de parte vorbim despre semnarea tratatului și pe de altă parte vorbim despre ratificarea, ratificarea acestui tratat. Nimeni nu a ratificat încă tratatul. Niciun stat, repet, nici măcar Statele Unite nu au ratificat acest tratat deocamdată. Desemnat, da, l-au semnat. Există 57 de state care au semnat tratatul, iar din Uniunea Europeană următoarele state au semnat Cipru, Danemarca, Lituania, Luxemburg și Regatul Unit. Așadar, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră despre cui să ne adresăm, ei bine, să ne adresăm celorlalte 23 de state care încă n-au semnat. Iată care este tema dumneavoastră de casă în viitorul apropiat. Apropo, această, aceste informații uh, sunt disponibile pe site-ul WIPO. În primul rând, trebuie să facem presiune pe lângă statele membre să semneze și imediat e nevoie să le spunem să autorizeze Comisia să semneze în numele uh, Uniunii Europene. Trebuie să facem acest lucru, să le spunem statelor membre, nu ne creați probleme, dați Comisiei această autorizație de a semna. Acest lucru se poate face rapid. După care trecem în fază de ratificare. Și aici sunt de acord cu doamna Lichtenberger. Ar fi păcat să apară aici un conflict de competențe, pentru că acest lucru depășește cu mult competențele comisiei și din păcate, fără nicio legătură cu acest tratat, deși uh, sunt de acord că trebuie să facem o excepție în cazul acestui uh, tratat, Consiliul și Comisia sunt într-un conflict constant de la tratatul de la Lisabona încoace, știți acest lucru. Deci important este să se spună uh, de către statele membre, să spună acestea sunt competențele noastre, Asta, vor face cu siguranță, după care Comisia o să spună nu, nu, asta e competența noastră. Acest lucru um, are o pondere deosebită în, în uh, scenariul cine să semneze 28 plus 1 sau 1. Deci e nevoie să găsim un compromis aici pentru a putea fi în măsură să ratificăm cât se poate de repede. Aceasta este cea de-a doua luptă pe care trebuie să o ducem. Dar, așa cum am spus, din ce am concluzionat noi. Oricum ar fi, fie că e vorba de o, o semnare de ratificare la nivel de state și fie că e vorba de, la nivel de, de Uniune, tot va fi nevoie de niște modificări legislative, măcar pentru a acoperi problema dislexicilor. Ori lăsăm lucrurile așa cum e tratat, ori trecem imediat la faza de ratificare. Pur și simplu. Da, Doamna Lichtenberger. Has to put on... Vreau să vă lămuresc. Nimeni înainte de ratificare nu trebuie să facă aceste măsuri. E vorba de un proces după ratificare, după încheierea procesului. Nu putem să spunem că acum trebuie să așteptăm ca fiecare stat membru să vină cu un document privind dislexicii. Acest lucru se poate desfășura și după faza de ratificare, dacă vreți să fiu uh, sinceră. Eu nu am înțeles că ar sta lucrurile diferit. Dacă da, poate îmi dați dumneavoastră un exemplu. Eu nu știu niciunul în care acest lucru să reprezinte o condiție preliminară semnării sau ratificării. Nu prea înțeleg așadar știu că, până la urmă, uh, da, e clar că trebuie să urmeze o legislație de punere în aplicare, însă acest lucru nu este o condiție preliminară pentru procesele de semnare și de ratificare. Frau Martin Prat, wollen Sie noch mal versuchen? Să mai revin la chestiunea ratificării. Deci, este vorba de o decizie care trebuie să fie luată de către statele membre. Trebuie să luăm o decizie cu privire la nevoia de a veni cu o legislație a Uniunii sau nu. Dacă e nevoie sau dacă hotărâm că e nevoie doar de asta, doar de semnarea de către UE, în numele UE și atât, e bine, facem acest lucru și cu asta basta. Dar aici este vorba, asta este un scenariu, o variantă. Cealaltă variantă ar fi să se spună Uniunea Europeană nu face nimic, nu trebuie să facă nimic, statele membre ratifică tratatul și după aceea se verifică dacă pun în aplicare tratatul. Dar asta e chestiunea. Cine ratifică? Uniunea Europeană? Toată lumea împreună sau statele membre, cele 28, fiecare în parte? Deci asta Asta ca să simplific situația deciziei. Dar chiar și după, chiar și după ce ne hotărâm acest lucru, trebuie să determinăm celelalte 23 de state să semneze. Domnul Luigi Berlinguer are cuvântul încă o dată. Da, mulțumesc. Nu putem să ținem cont de toate aceste detalii, pentru că nu toate, nu toate deciziile care se iau respectă această comisie parlamentară. În primul rând, cel mai important este să avem semnătura tuturor statelor membre, care este o declarație de intenție din patra statelor membre și care este esențială, este un pas important. Nu aș vrea să se nască acum o controversă între necesitatea unei legislații unice europene față de necesitatea de a lăsa uh, legislațiile statelor membre cu competențele lor. Pentru că dacă începem această dezbatere între Consiliu, Comisie și Parlament, cu statele membre și Uniunea Europeană pe de altă parte, nu se știe cine va trebui să plătească până la urmă uh, factura, probabil cei cu dificultăți și deficiențe de vedere. Deci, cred că din acest motiv ar trebui spus că Eva și cu mine organizăm pe 17 decembrie un eveniment în Parlamentul European, deci pentru deputați și pentru asociațiile interesate, tocmai pentru a face o presiune asupra tuturor statelor membre și uh, tuturor parlamentarilor din statele membre care reprezintă în același timp uh, și statele membre și Europa. Deci, în acest sens, facem un prim pas uh, pentru a marca această idee. În același timp, totuși, trebuie să ținem cont de faptul că uh, în momentul de față există totuși destul de multe inițiative care vor să dea uh, posibilitate și persoanelor cu deficiențe de vedere și cu dificultăți de lectură să beneficieze de această legislație. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, încă o dată. Mulțumesc, am o întrebare finală. Spuneți tot timpul, noi decidem. Cine este acest noi? E vorba de noi comisia, e vorba de noi consiliu sau Parlamentul are și el ceva de zis? Poate să afle ceva măcar din ceea ce se întâmplă sau suntem din afară total? Care e situația? Ați vorbit de noi, dar noiul acesta se cam, uh, era cam neclar în context. Trebuie să fie foarte clar, în primul rând, că mai întâi este nevoie de presiune pentru semnături. Nu suntem însă de acord în ceea ce privește procedura de continuat. Eu nu cred că înainte Trebuie să se clarifice întrebarea dacă vreodată o să existe o reformă a dreptului de proprietate intelectuală la nivel european. Există foarte multe reforme în detaliu ale dreptului de proprietate intelectuală care există deja însă până la momentul în care vom avea o legislație unitară, există ambele părți care sunt implicate. Acum se, întrebarea care se pune este o procedură mixtă sau e o procedură numai la nivelul statelor membre. Dar întrebarea este cine este noi, acel noi care ia decizia aceasta sau nu o ia. Pentru mine ar fi important să știu cine are puterea de decizie și aș vrea să primesc din partea noastră și un calendar, vă rog. Pentru că după cinci ani când am încercat să ne implicăm pentru aceste drepturi, pentru ca să existe, în fine, posibilitatea de a îmbunătăți măcar puțin pentru persoanele oarbe sau cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de lectură, ar fi bine să nu mai fim atât de prudenți, pentru că văd că suntem deodată foarte prudenți și vrem să știm exact Vrem să știm, uh, de fapt, cine dorește să frâneze din nou procedura, din nou pentru că s-a mai întâmplat. Aș vrea să știu cine dorește să uh, împiedice, de fapt, Uniunea Europeană ca uh, unitate care poate să ia um, decizii. Doamna Martin, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Lucrurile sunt foarte clare. Primii oameni despre, dacă, despre care trebuie să știm dacă vor să semneze pe cont propriu sau dacă vor să semneze împreună cu Comisia sunt statele membre. Acestea sunt primele. E vorba de o competență mixtă sau o competență exclusivă a statelor membre? E bine, statele membre încă nu s-au hotărât dacă consideră că e una sau cealaltă și v-am explicat care este tipul de conflict instituțional care se va întâmpla în curând, cu siguranță. Dar acum, de ce trebuie să ne asigurăm este dorința, voința statelor membre de a ratifica. Dacă ne asigurăm de acest lucru, atunci până la urmă găsim o soluție, rapid. Dar trebuie să uh, știm că există această voință de ratificare. Noi nu putem să ratificăm uh, fără statele membre. Pentru ratificare, Comisia adoptă o propunere pe care o prezintă Consiliului și în care se stipulează, cu care aveți dreptul să fiți de acord sau nu, dar important este să convingem Consiliul să ne permită să ratificăm. Nu putem să facem acest lucru fără autorizarea Consiliului. Prima întrebare pe care am discutat-o din capul locului a fost Credem că uh, e nevoie de o legislație pentru punerea în aplicare a tratatului. Noi considerăm că da, așa am evaluat lucrurile, iar acest lucru acum trebuie să vedem dacă trebuie să se întâmple la nivel de state membre sau la nivel de Uniune Europeană. Aceasta este discuția importantă pentru ratificare, că nu poți pur și simplu să ratifici și după aceea să spui, a, nu, nu pot să îmi îndeplinesc uh, obligațiile. Dacă ratifici, trebuie să respecti. Deci, întrebarea pe care trebuie să o adresăm Consiliului, sunteți dispuși să ratificați și îi permiteți Comisiei să ratifice? Doamna Wikström. Actually, I didn't want to intervene in this debate because... De fapt, nu vreau să intervin în această discuție, dar uh, ce vreau să spun este că o sprijin pe Eva în uh, eforturile, în eforturile sale și vreau să întreb Comisia ce faceți pentru a încuraja Consiliul, președinția, să determine statele să ratifice, că nu poți să stai deoparte și să aștept să facă ele, trebuie să le dai un îndemn. Încă o întrebare pentru doamna Prat. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte ce am făcut noi? Am transmis mesajul statelor membre în uh, cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului, singur astfel de grup care s-a desfășurat după reuniunea de la Marrakech. E bine, nu ne mai întâlneam la nivel de Consiliu pentru că ne negociam la alt nivel. E bine, o singură astfel de reuniune a fost o masă rotundă în care am solicitat uh, semnătura și le-am um, cerut să ne dea autorizație ca noi să semnăm. Să spunem, eu, noi ne-am făcut treaba, ne-am făcut temele, dar voi nu, în vederea semnării. Asta am făcut noi până acum. Bun. Dacă am înțeles eu bine, important e ca toată lumea să semneze. După semnarea, Uh, Comisia va prezenta o lege privind ratificarea, care trebuie să fie mai apoi promulgată de către Parlamentul European și de către Consiliul European și mai apoi uh, trebuie să fie promulgată de asemenea de parlamentele naționale și mai apoi va veni o lege prin europeană, un act legislativ european prin care ne aliniem tratatului. Deci, important în momentul de față este să ne asigurăm că absolut toată lumea semnează. Prin urmare, și Comisia și Parlamentul European se vor asigura, vor depune eforturi în această direcție. Doamna Lichtenberg, încă ceva. Cred că Acum Comisia Jurii ar trebui să transmită o scrisoare oficială către Consiliu, în care să întrebăm clar ce se întâmplă, pentru că situația în sine este absolut jenantă. Domnul președinte, bine, vom mai discuta despre acest, uh, acest lucru. Uh, vom, vom vedea dacă putem sau nu să trimitem această scrisoare oficială. Acestea fiind zise, dezbaterea pe marginea acestui subiect se încheie. Mulțumesc și comisia, comisiei. Trecem acum la punctele 5 și 6. Este vorba de dezbaterea comună cu privire la mărci. Doamna Wikström are cuvântul. I hope leaving the room because <laughs> no. okay. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu părăsiți sala acum că încep eu să vorbesc. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamente după cum știți, încă nu sunt disponibile traducerile, așa că nu o să pot poate să intru chiar în detaliu cu privire la propunerile dumneavoastră, dar aș vrea să fac câteva comentarii cu caracter general cu privire la o serie de amendamente depuse de unii dintre dumneavoastră. Să încep acum cu regulamentul. Um, poate um, vă dați seama și dumneavoastră, ați văzut că și eu am depus multe amendamente ei bine aș vrea să lămuresc uh, faptul că aceste amendamente se referă la decizia tehnă pe care am luat o uh, săptămâna trecută cu privire la actele delegate și actele de punere în uh, aplicare așa, să, așa că nu fiți prea deranjați de aceste amendamente cu numele meu. De asemenea, aș vrea să îi mulțumesc foarte mult Ninei Neumann de, din partea uh, jurislingviștilor și lui numai Manstrop din partea secretariatului pentru um, ajutorul um, absolut vital pe care mi l-au dat. Acum cât despre conținutul amendamentelor, să le iau pe fiecare uh, Uh, categorie în parte. Mă bucur să văd că mulți dintre noastre au sugerat includerea unor uh, lămuriri, cum că marca um, n-ar trebui să împiedice libertatea de exprimare și drepturile și libertățile în general. E bine, acestea s-au uh, regăsit în amendamentele lui Cristian, lui Bernarabca și al domnului Panțeri. Și cred că a, a, în cazul acestei chestiuni ar trebui să a, luăm lucrurile foarte în serios, să le ținem, um, ținem cont de ele. Acum uh, să încep uh, um, cu o chestiune destul de problematică, și anume um, pachetele mici um, uh, trimise. Ei bine, vreau să vă spun că există o posibilitate de a permite confiscarea acestor pachete mici în cazurile în care nu este vorba de scopuri comerciale. Trebuie să spun că eu personal n-aș vrea să înlătur total această dispoziție, însă înțeleg din justificările dumneavoastră că principala preocupare este aceea că uh, importurile paralele n-ar trebui să fie uh, Um, blocate și sunt de acord cu acest lucru, sunt uh, de acord cu această viziune și sper că vom ajunge la un înțeles, la un consens cu privire la o dispoziție care ar putea să rezolve um, parțial problema um, contrafacerilor fără să împiedice comerțul electronic. Acum uh, am încercat uh, să adresez această problemă în articolul 15 și um, articolele um, corespunzătoare din directivă. Mai uh, avem o chestiune asupra cărora um, să discutăm cu um, raportorii din, uh, um, din umbră, să vedem cum găsim un echilibru între combaterea contrafacerilor și um, apărarea um, comerțului legitim. Și de asemenea trebuie să uh, avem un domeniu sigur a transportului de medicamente generice. Am discutat acest, uh, uh, această chestiune și cu celelalte grupuri și am propus un amendament împreună cu Rebecca uh, Uh, Taylor și am încercat să identificăm o situație, poate singura pe care am văzut-o eu, în care medicamentele generice au fost uh, blocate de către chestiuni legate de mărci. Și aici a fost vorba de um, de medicamentele cu um, nume uh, internaționale de, fără proprietar, acele ANMs. Ei bine, acestea um, uneori pot să fie uh, asemănătoare cu anumite mărci uh, înregistrate. De asemenea, i-aș mulțumi lui Bernard uh, Rapcai, nu știu dacă e aici, nu, dar chiar și dacă nu e aici, tot îi mulțumesc pentru lămurirea faptului că aceste dispoziții n-ar trebui să încalce uh, Um, uh, cerințele um, pentru Uniunea Europeană prin uh, tratatul GATT um, sau prin uh, dispozițiile OMC de asemenea mi s au propus niște dispoziții pentru procedurile vamale și deși sunt de acord cu conținutul acestora am câteva îndoieli dacă uh, acesta este locul potrivit unde să punem astfel de dispoziții pentru că cred că deja aceste dispoziții s ar putea să fie cel puțin parțial rezolvate de către regulamentul de punere în aplicare în domeniul vămilor și uh, a trebuit să verificăm întâi dacă aceste chestiuni sunt acoperite acolo și uh, dacă da, atunci să le lăsăm acolo unde sunt că despre domeniul de aplicare au apărut câteva propuneri din partea colegilor de extindere a domeniului de aplicare al protecției la câteva propuneri uh, noi, diverse. Deși nu mă opun acestora în principiu, aș vrea să le reamintesc colegilor că drepturile uh, diferite de uh, proprietate intelectuală au tipuri de protecție diferite. De exemplu, modelele industriale și desenele sunt acoperite de către protecția privind acestea și de asemenea, brevetele au o protecție separată. O marcă înregistrată și un brevet funcționează diferit. De exemplu, în unele uh, există o dată de, ex, de ex, expirare pentru brevete, pe când mărcile pot să fie pe durată nedeterminată dacă sunt utilizate. De asemenea, trebuie să fim prudenți, să nu creăm niște suprapuneri care ar putea să pericliteze echilibrul între tipurile de protecție care se referă la drepturile de proprietate intelectuală. Acum, în ceea ce privește chestiunea guvernanței, am notat o serie de propuneri foarte bune din partea mai multor colegi, precum și câteva propuneri care sunt destul de uh, similare cu cele făcute de mine în raport în, proiectul meu de raport. Și aici uh, atât uh, Mirel cât și uh, Bernard au propus o modalitate flexibilă de rezolvare a um, proiectelor de cooperare între um, agențiile și oficiile regionale și aici sunt perfect de acord. De asemenea, mi se pare foarte interesant faptul că Bernard Rapkay a propus um, introducerea unui serviciu de mediere și de arbitraj în cadrul uh, Uh, o API de la Alicante. Eu cred că acest lucru ar fi foarte util pentru agenție, însă va trebui să mă aplec din nou asupra detaliilor de îndată ce voi beneficia de o traducere de totală a amendamentelor. Și dacă, într-adevăr, colegul meu... Uh, a, uite-l că tocmai uh, a venit și semnează. Tocmai îți mulțumeam, Bernard, pentru amendamente, unele dintre care sunt excelente. Uh, Există, de asemenea, o serie de propuneri foarte interesante pentru o continuare a armonizării, pentru procedurile naționale din directivă, precum și pentru o serie de modificări tehnice pe care încă nu le voi comenta în detaliu, pentru că e nevoie de o examinare mai aprofundată a acestora. După o primă lectură a tuturor uh, amendamentelor, ca să uh, Uh, spun pe scurt ei bine pot să spun că sunt uh, foarte optimistă că vom putea să respectăm calendarul nostru ambițios și în calitate de raportor al dumneavoastră desigur că voi încerca să mă asigur că vom veni cu propuneri uh, de compromisuri asupra unor chestiuni unde sper că vom găsi un consens o linie comună în acest sens ar fi desigur destul de util să aflu din partea dumneavoastră dacă există anumite fragmente din uh, Um, raportul meu unde membrii nu sunt uh, de acord cu amendamentele, ci unde mai degrabă ați fi de acord cu propunerea inițială a Comisiei. Vă pot spune asta din capul locului. Dar sunt desigur um, dornică să aflu toate amendamentele pe care le ați avea și uh, sunt dispusă să lucrăm uh, deschis, așa cum am făcut-o și până acum, și să avem o atitudine pozitivă, sperând că aceasta ar încuraja de asemenea și Consiliul să uh, facă câteva progrese. Mulțumesc! Mulțumim din inimă. Mai întâi de toate, domnul Berlinguer. Luigi, ai cuvântul. Ai cerut cuvântul. Nu? Atunci îi dăm cuvântul domnului Engstrom. Mulțumesc! Mai întâi vreau să, să încep, de fapt, cu ultimele cuvinte ale raportoarei. Într-adevăr, lucrurile au mers bine și sunt absolut convins că, într-un final, vom reuși să obținem un regulament și o directivă de tare bună calitate. libertatea de expresie. Da, și eu am depus un amendament pe această temă. Este un, un, tem, este un subiect foarte important, însă subiectul acesta nu ar trebui neapărat teoretic să aibă mare efect asupra mărcilor. Uh, Însă, în lumea reală există o mulțime de avocați care trimit o mulțime de scrisori către unii sau uh, alții, scrisori ilegale sau lipsite de temei uh, juridic. Prin urmare, iată, această clarificare este absolut necesară. Deci, mărcile, într-adevăr, nu trebuie să, să împiedice într-un fel sau altul libertatea de exprimare și e bine să consfințim asta negru pe alb. În ceea ce privește amendamentele tale, ne întrebai dacă suntem încântați de ele sau mulțumiți de ele. Eu sunt uh, mulțumită de amendamentul 23 care vizează articolul 10 al regulamentului. Comisia propune o clarificare aici. Spune că um, nu ai dreptul să folosești marca altcuiva pentru că această folosire ilegală a unei mărci ar putea aduce daune um, consumatorilor și, bineînțeles, uh, deținătorilor. Tu asta vroiai, practic, să, să spui în amendamentul tău și sunt de acord. Uh, sunt de acord cu ideea că prima misiune a mărcii este aceea de a proteja consumatorii. Consumatorii sunt cei mai uh, importanți cu, cu privire. Sunt, sunt cei, mai, uh, cei mai importanți în context. Până și uh, cele mai, eh, cei mai extremi dintre politicieni sunt de acord cu, eh, cu această idee. Prin urmare, nu putem decât să, să o consfințim în text. Acum, în ceea ce privește bunurile în tranzit, aflate în tranzit, nu vreau să spun nimic despre asta, însă vreau să mă exprim, să mi exprim părerea cu privire la pachetele mici. Dacă vameșii au dreptul să confiște pachetele mici, care n-au niciun fel de caracter comercial, atunci, cu siguranță, această măsură, acest drept, ar eroda comerțul electronic transfrontalier. Deci, dacă dacă e să sprijinim comerțul electronic, atunci o astfel de prevedere nu are ce căuta aici. Pentru că, practic, consumatorii ce află, ce înțeleg? Înțeleg că dacă comandă un pachet uh, dintr-o altă țară, se prea poate ca serviciile vamale să uh, confiște acest uh, pachet acolo, la vamă. Acum, în ceea ce privește bunurile contrafăcute, produsele contrafăcute, eu nu cred că acestea își au uh, locul aici în, uh, în directivă, adică combaterea traficului de produse contrafăcute prin intermediul acestei uh, noi misiuni oferite vămii mm, nu știu, nu, nu, e, nu e neapărat bine. Da, într-adevăr, produsele contrafăcute și comercializarea acestora trebuie să fie, să fie combătută. Deci, vameșii au în primul și în primul rând misiunea de a confisca aceste bunuri. Însă, într-un regulament și într-o directivă privind uh, marca comunitară, uh, această luptă, această, această măsură care ar trebui să, să stimuleze combaterea produselor contrafăcute nu își are locul. Pentru că cred că am putea trimite cele mai uh, proaste semnale. Chiar dacă există persoane care cumpără de bunăvoie și nesidite de nimeni produse contrafăcute și bineînțeles că combaterea acestui comerț este necesară. Deci chiar și în acest context, eu nu cred că această prevedere își are locul aici. Eu vreau să atrag atenția asupra faptului că resursele serviciilor vamale sunt totuși limitate. Chiar ieri am citit un articol de ziar în care se spunea clar că în Franța, în ultimele decenii, numărul de persoane angajate de serviciile vamale au scăzut, a scăzut cu 25%. Nu știu dacă asta este o situație care vizează doar Franța sau să este o chestie recurentă în toate statele membre, însă știm cu toții că există un număr limitat de vame și la nivel mondial. Și în momentul de față, doar un număr mic dintre containerele care trec prin uh, vame sunt controlate într-adevăr. Prin urmare, dacă le impunem noi misiuni vameșilor, nu reușim neapărat să obținem uh, rezultatul pe care ni-l dorim. De ce? Pentru că uh, fie vor uh, vameșii vor controla și mai puține containere decât în momentul de față pentru că vor trebui să se dedice pachetelor mici, fie vor ignora pur și simplu măsurile pe care le, le stabilim noi aici. Deci trebuie să ținem cont și de, de lucrurile acestea. Tocmai acestea sunt motivele pentru care eu nu cred că ar trebui să, să extindem, să suplimentăm misiunile pe care le, le au și din Uniunea Europeană. Dar, în orice caz, misiunea noastră este comună și aștept cu nerăbdare să colaborăm pe viitor. Doamna Galo urmează, pe care vreau să o felicit pentru rezultatul obținut ieri, pentru că, iată, la societățile de gestiune colectivă am reușit să ajungem la un consens. Este un rezultat pe care Parlamentul European și-l dorea de tare mult timp și acum se pare că rezultatul dorit de Parlamentul European, uh, iată, este în, poate fi atins. Pietru. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc foarte pe scurt uh, despre acest subiect. În primul rând, pentru că, după cum a spus și Cecilia înainte, toate amendamentele nu au fost traduse încă și de aceea nu putem, de fapt, să discutăm în profunzime acest dosar astăzi. În al doilea rând, pentru că toate Problemele pe care va trebui să discutăm pentru ca să găsim un acord au fost enumerate deja de către Cecilia la început. Astăzi, deci, în urma trilogului despre societățile de gestiune colectivă, sunt foarte optimistă în ceea ce privește mărcile, pentru că sunt convinsă că împreună cu Cecilia și cu ceilalți colegi avem deja o rutină a activităților bine uh, bine îndeplinite și sunt sigură că vom reuși să găsim compromisuri asupra unor chestiuni care sunt în continuare în litigiu și care au fost enumerate de asemenea de către Cecilia. Deci vom încerca să respectăm calendarul pe care ni l-am stabilit și să ajungem așa cum ne-am stabilit uh, la rezultat în data în care ne-am prevăzut. Mulțumesc! Giuseppe Gargani. Mulțumesc, domnul Giuseppe Gargani, are cuvântul. Președinte, eu vrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să subliniez introducerea pe care a făcut-o raportoarea noastră, de asemenea, încercând să precizăm și câteva amendamente. Eu mi-amintesc, de exemplu, că rațiunea acestei uh, proceduri a fost o înregistrare, crearea unui sistem de înregistrare a mărcilor în toată Uniunea Europeană, care să fie mai accesibil pentru toate întreprinderile. Deci cred că acesta este o informație cât se poate de rațională și de clară. Efortul pe care trebuie să-l facem este unul de armonizare între sistemul de, armoniz- de uh, mărci europene și sistemele naționale, care au, bineînțeles, uh, diferite aspecte și trebuie să fie armonizate. Aș dori să mă refer la trei aspecte care fac parte pe care am încercat să le subliniez și prin intermediul amendamentelor. În primul rând, drepturile pe care le conferă marca Uniunii Europene, adică îmbunătățirea unei, unui control al mărcilor în tranzit, așa cum a spus-o și raportoarea, pe teritoriul Uniunii Europene. Aș vrea să spun un lucru însă, și anume că propunerea care a fost finalizată este de crearea unui mecanism care să asigure uh, posibilitatea de acțiune a dreptului acesta de, intervenire, de intervenție pentru uh, întreprinderi. Agenția Vămilor și alte autorități naționale competente trebuie să poată să aibă putere de control asupra mm, mărfurilor în tranzit pentru a putea uh, imediat identifica încălcări uh, ale dreptului european. E o temă foarte delicată, bineînțeles, și acest această putere ar putea să fie exercitată fie sub Uh, autonom de către un oficiu, uh, deci o autoritate competentă din statul membru sau de către o autoritate uh, competentă numită la nivelul european. Aș avea aici însă un punct, un semn de întrebare, însă aș vrea să mă refer la data de 12 iunie, când a intrat, anul trecut, când a intrat regulamentul 608 în vigoare cu privire la drepturile de proprietate intelectuală din partea autorităților vamale. Uh, și aș vrea să citez ce scrie aici scrie că autoritățile vamale trebuie să fie competente pentru a putea să se asigure că se respectă dreptul de proprietate intelectuală în legătură cu mărfurile care sunt supuse controlului uh, și evaluării vamale în conformitate cu regulile uh, vamale ale Uniunii Europene pentru a putea efectua controle adecvate ale mărfurilor cu scopul de a preveni operațiuni non-conforme în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală. Deci, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală continuă aici regulamentul, citesc mai departe, la frontierele UE, în care mărfurile ar trebui să fie subiectul unor um, inspecții și controle vamale, este un mod eficient de a garanta o protecție juridică titularului de drept de proprietate intelectuală și utilizatorilor, dar și asociației produselor respective. Deci, în conformitate cu acest regulament pe care vi l-am citat, care este cel în vigoare, aș dori să spun raportoare că ar trebui să ne gândim exact la acest pasaj. Consider că este foarte important să să permitem vămilor să facă controle chiar din proprie inițiativă asupra mărfii fie că e vorba de o analiză de risc care stă la bază, dar și pentru a încerca să îndepărteze uh, încercările de fraudă. Știu că, de exemplu, în Belgia și în Olanda există posibilitatea de a controla un eșantion uh, mic pe sută de mărfuri, de exemplu, pentru a, în mod spontan, pentru a avea o posibilitate obiectivă de control uh, aleatoriu și cred că ar putea și raportarea să se gândească la această practică care este deja în vigoare pentru a încerca să ajungă la o poziție de compromis care să țină cont în mod uh, evident și de comerțul actual, de realitățile comerțului și de posibilitățile de a avea un comerț 100% legitim. În același timp, însă, cred că există și necesitatea de a preveni contrafacerea, care este la fel de legitimă. Cred că, și sper că suntem cu toții de acord de fapt, că mărfurile contrafăcute nu sunt numai o daună, reprezintă o daună economică pentru cel care este titularul mărcii respective, ci pentru competitivitatea pieții și pentru sănătatea cetățenilor noștri, și este important să se menționeze acest aspect tot timpul când discutăm despre el și cred că noi, ca deputați europeni, nu putem să trecem pe lângă el. O altă chestiune la care n-aș vrea să mă opresc decât o singură secundă se referă de asemenea la ceea ce a spus raportoarea înainte și aș vrea și eu să aprofundez acest aspect și anume definiția mărcilor, incluzând aici modelele și mărcile și desenele pentru că cred că acestea necesită și ele o reflexie suplimentară. Dar ceea ce a spus uh, raportoarea mi s-a părut important și ar fi bine, cred eu, să mai discutăm exact despre acest punct. Dar la prima întrebare, eu recomand uh, raportoarei să încerce să se gândească la ceea ce există deja pentru a încerca să găsească un compromis. Vă mulțumesc. Okay. Mulțumesc, doamna Regnie și după aceea doamna Wikström și după aceea trecem la vot. Kurz, vă sind unmittelbar Pe scurt, pentru că ne apropiem de voturi. Dați-mi voie să vorbesc despre amendamentele pe care le-am depus eu. Eu sunt îngrijorată de protecția consumatorilor. Doamnă Wikström, dumneavoastră încercați să mergeți în direcția aceasta, însă, din punctul meu de vedere, tocmai consumatorii sunt uh, confruntați și vor fi confruntați cu efectele uh, juridice, practic, efecte juridice la care nu s-ar aștepta în viața cotidiană. Iată, vor fi acuzați de cumpărarea și comandarea unor produse contrafăcute despre care nu știau că ar fi contrafăcute. Uh, și uh, din punctul meu de vedere, și iată, amendamentele, meu, eh, amendamentele mele merg tocmai în această direcție, din punctul meu de vedere trebuie să clarificăm situația, trebuie să spunem clar și faptul că uneori consumatorii nu sunt conștienți de faptul că eh, comandă sau cumpere produse contrafăcute și prin urmare nu ar trebui să fie confruntați cu niște efecte juridice care, pe care nu merită să le suporte. Eh, să nu uităm, există și regulamentul privind uh, pirateria, produsele piratate, prin urmare, iată, dacă acolo i-am luat în considerare pe consumatori, de ce nu am face și nu am face-o și aici. Domnul președinte, doamna Vixrom, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că, iată, v-ați angajat în lupta pe marginea acestui dosar. Uh, Uh, Cristian, bineînțeles că vom încerca să clarificăm problematica libertății de exprimare. Nu îmi convine faptul că există amendamente ale, ale mele care nu sunt pe plac, dar vom încerca să găsim uh, un consens și în acest sens. Uh, în, într-adevăr, vom încerca să stabilim uh, prevederi cu privire la pachetele mici care să nu uh, contravină pro, uh, comerțului electronic. Mariel, felicitări pentru acordul de ieri seară. Acum vom proceda exact în acest sens. Um, Mr. Gargani, thank you for, for... Domnule Gargani, vă mulțumesc tare mult pentru comentariile dumneavoastră vom uh, cerceta regulamentul privind serviciile vamale, vom evalua prevederile de acolo, vom vedea în ce măsură acestea pot fi preluate în actele legislative privind marca, da, într-adevăr, uh, e necesar un control al produselor din, de către, efectuate de către serviciile vamale și uh, intenția mea este aceea de a consfinți acest uh, control, bineînțeles, în uh, legis, actele legislative de, despre care vorbim. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că, iată, sunteți uh, de părere, ca și mine de altfel, că trebuie să găsim un echilibru între legislația europeană și uh, legislațiile naționale. Și acum, Evelyn, îți mulțumesc pentru com- uh, comentariile tale. Voi uh, evalua actele legislative pe care le-ai menționat sau actul pe care l-ai menționat și cu siguranță vom reuși să găsim și în acest sens un consens. Vă mulțumesc. La finele lunii uh, noiembrie vom vota mandatul pentru negocieri. Trecem acum la 13. Este primul raport Uh, pe care îl vom vota astăzi. Este vorba despre raportul domnului Tadeuș Siefka. Tadeuș dorește intervii sau putem să trecem direct la vot? Da, putem trece la vot. Perfect. Haideți să începem cu votul, așadar. Nu voi uh, Uh, striga, nu voi încerca să aflu cine anume se, am, a, se abține, ca de obicei. Doamna Lichtenberger, uh, nu am carte, cartela de vot, prin urmare eu voi vota a, uh, prin ridicarea mâinii. Domnul președinte, bun, oricum, doar la votul final vom avea nevoie de acest vot electronic. Începem. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deci vot electronic pe marginea amendamentului 15. 10 pentru, 11 cu doamna Lichtenberger se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, respins. 6 pentru, împotrivă, Respins. 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2 este caduc. Trecem la 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Verificăm. Deci vot electronic pentru amendamentul 10. Unsprezece pentru, nouă împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, respins. Acum votul final, vot electronic, votul s-a deschis. 19 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere se adoptă. Perfect. Trecem acum la uh, restituirea bunurilor culturale care au părăsit uh, ilegal teritoriul unui stat membru. Este o reformare, un singur vot. Uh, cine e pentru? Ridicați mâna. Împotrivă? Cine e împotrivă? Nimeni. Abțineri? Bun, așa se decide. Trecem acum la raportul colegului Stoianov. Este vorba despre Uniunea Bancară, dacă îmi dau eu bine seama. Acum începem votul cu amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Respins. 3 pentru. Împotrivă. Mi s-a părut că este respins, dar verificăm amendamentul 3. paisprezece împotriv, ă, pentru 6 împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă 15 pentru, împotrivă, se adoptă 16 pentru, împotrivă, se adoptă 17 pentru, împotrivă, respins 18 pentru, împotrivă, respins 19 pentru, împotrivă, Respins. 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Verificăm. Trebuie să verificăm amendamentul 20. Yeah. 11 dafür. 11 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 21 pentru, împotrivă, respins. 9 pentru, împotrivă, respins. 22 pentru, împotrivă, respins. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, respins. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, verificăm, haideți să verificăm, ar fi mai bine. Elf dafür. 11 pentru, cu doamna Lichtenberger, 10 împotrivă, se adoptă. 11 acum pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, respins. Acum votul final, vot electronic. Mir ist jetzt haben wir. Inclusive Lichtenberger. Cu votul doamnei Lichtenberger, 20 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Se adoptă. Bun, trecem acum la petiția domnului Miller cu privire la funcționarea poliției și a sistemului judiciar uh, britanic. Cine este pentru? această, uh, acest proiect de aviz sub formă de scrisoare, împotrivă nimeni, perfect, se adoptă. Acum trecem la, la maiot, la temeiul juridic. Este vorba aici despre o o decizie a Consiliului uh, care trebuie să fie modificată. Nu, nu decidem nimic uh, nou, am discutat asta săptămâna trecută sau data trecută, cine e pentru, împotrivă. Bun, toate cele trei temeiuri juridice au fost adoptate. Sau nu, haideți să le facem pe rând. Acum, uh, despre pescuit, tot mai iot, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și, încă o dată, iot, este vorba despre un raport ECON și aici e vorba despre temeiul juridic. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la o reformare. Raportor este domnul Speroni. Este vorba despre o reformare cu privire la mărci. Avem propunerea de a adopta acest text. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, niciunul, niciuna, așa se decide. Încă o reformare, tot uh, domnul Speroni este raportor, vorbim aici despre restituirea bunurilor culturale care au fost uh, transportate ilegal, cine e pentru, împotrivă, nicio abținere, așa se decide încă o reformare tot a domnului Speroni. Vorbim acum despre fauna și uh, flora sălbatică. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, niciuna. Bun, perfect, se adoptă. Să vedem dacă am terminat cu voturile. Da, am terminat. Acum trecem la raportul domnului Rapcai. Aveți cuvântul. Ha wenige Bemerkungen. Ich bin vorhin, äh, Câteva remarci din partea mea. Am ajuns ceva mai târziu uh, în sală și de aceea nu am fost de la început la discuția uh, doamnei, despre raportul doamnei Rapcai. Însă aș fi vrut să obțin uh, oarecum câteva informații despre situația de la Consiliu pentru ca să știm uh, pe ce să ne bazăm în următoarele săptămâni ale mandatului nostru aici. Deci aș vrea să vă spun, de exemplu, că înainte de sfârșitul uh, acestei legislaturi nu vom putea ajunge la un acord, deci nu vom ajunge la un acord în primă lectură Nu suntem încă atât de departe, am uh, și atras atenția asupra faptului că inițial aceasta era trecut în lista priorităților uh, Consiliului, dar din păcate propunerea a venit mai târziu, mai târziu decât se anunțase. Deci negocierile au început mai târziu. S-au mai menționat și câteva puncte la care există chestiuni de principiu care mai trebuie discutate, precum baza juridică. Am atras atenția asupra faptului că dacă se hotărăște să se modifice astfel uh, baza juridică ca să elimine uh, codecizia, atunci o să aibă probleme. Discuția aceasta despre baza sau temeiul juridic uh, s-a mai purtat și în alt context, însă mai există și alte probleme, cum ar fi, de exemplu, studiul de impact, care nu este încă gata, dar întotdeauna ritmul președinției este ritmul ultimului stat membru, cel mai, celui mai încet. Știm cu toții că așa se întâmplă. Întotdeauna toată lumea este pentru, dar există mereu tot felul de daruri și aceasta se aplică și până la Parlament prin toate statele membre. Trebuie să vedem lucrurile foarte realist în cadrul președinției uh, lituaniene nu se vor mai face progrese considerabile în acest dosar. Poate că în cadrul următoarei președinții, dacă dorim să ajungem la un acord în primă lectură sub președinția elenă, poate că la sfârșitul uh, lui ianuarie va trebui să se ajungă la acest uh, stadiu de măcar de începerea negocierilor. Să vedem apoi ce facem pentru a continua cu dosarul acesta merge totul mai degrabă în direcția găsirii unui acord într-o uh, trecere printr-o primă lectură normală, ca de obicei, dar nu mai suntem, de fapt, sub presiune de timp. Acesta este realitatea și uh, nici la o variantă, nici la cealaltă nu putem uh, să ne așteptăm la o, un rezultat în această etapă. În ceea ce privește uh, amendamentele din partea colegilor. Acesta este un punct la care trebuie să fim foarte precauți. Există mai multe tradiții juridice, mai multe culturi și mai multe definiții ale unor concepte. Vreau să vă amintesc, de exemplu, ceea ce s-a spus la începutul dezbaterii de către domnul Speroni, pe bună dreptate, ceea ce după aceea s-a întâmplat și prin intermediul amendamentelor. Instrumentul unei copii, uh, legi, uh, de exemplu, unei copii legalizate uh, nu există în anumite state membre. Deci, iar aceasta este o problemă destul de gravă. Oricum o fi, ne-am pus de acord că dorim ceva ceea ce să-i ajute pe oameni. Vorbim tot timpul de um, reducerea birocratiei, câteodată avem senzația la anumite amendamente, când e vorba de birocrație pentru IMM-uri, vrem să reducem acea birocrație, dar vrem să reducem și birocrația în general pentru cetățeni. Deci aceasta este, de fapt, premisa principală de la care plecăm există amendamente care merg destul de departe, merg mult mai departe, sunt mult mai radicale decât abordarea pe care am luat-o eu. Mi se pare foarte bună propunerea aceasta, spuneau că și atunci că există unele foarte simpatice chiar, există însă și altele care sunt mai puțin simpatice, care merg în direcția opusă și care sunt prea puțin ambițioase și care de fapt se duc înapoi înainte de statul, de statul quo la care ajunsesem uh, măcar uh, înainte. Eu zic măcar să păstrăm uh, status quo dacă tot ar fi să schimbăm ceva, dar nu să ne întoarcem la un stadiu anterior. Mai există două chestiuni de principiu care se văd foarte clar de la început și anume, în primul rând, juriștii noștri ne-au atras atenția asupra formulărilor folosite. Înțeleg ce se întâmplă, nu critic nimic, însă știu că întotdeauna trebuie să acționăm în virtutea unei anumite terminologii. Știu că, de exemplu, terminologia germană e diferită de cea franceză. Când trebuie apoi să traduci însă un document în franceză, se folosește tradiția juridică a Franței, dar în același timp tradiția belgiană și cea luxemburgheză, deși sunt francofone, nu sunt identice. Deci se traduce în franceză cu ideea franceză, dar după aceea nu se face niciun fel de uh, referire la țări care vorbesc de asemenea franceză, dar care au altă cultură juridică. Deci aceasta a fost o problemă uh, care uh, a apărut de mai multe ori. E o chestiune de categorii, să spunem, de culturi și dacă vrem să acționăm foarte detaliat, dacă vrem să fim preciși, atunci trebuie să ne uităm la fiecare țară și să vedem care sunt specificitățile ei. În al doilea rând, Vreau să fac câteva remarci care reies din amendamente, după părerea mea. Din amendamente rezultă că colegii fac diferențe la anumite fapte ca atare, ceea ce are însă o semnificație foarte clară. De exemplu, în ceea ce privește registrele uh, sau proprietatea uh, funciară sau uh, toate celelalte aspecte care uh, țin, de exemplu, de certificatele naștere. Există multe interpretări diferite și eu aș propune de aceea să nu neapărat într-un cerc prea larg, să discutăm despre aceste diferențe care au devenit vizibile în cadrul uh, amendamentelor. De exemplu, dacă avem timp la dispoziție, să încercăm să discutăm în detaliu toate aceste disparități care, după părerea mea, se pot rezolva, se pot împărți în două categorii care să se trateze și în mod diferit aceste categorii cum ar fi, de exemplu, registrul nașterilor sau documente în care există o formă standard, astfel încât uh, unii să fie tratați după categoria în care sunt uh, încadrați și în care să se poată, de exemplu, și trata problema traducerii uh, actelor legalizate, care este o problemă de uh, diferențe între statele membre. Eu aș propune de aceeași să discutăm toate aceste puncte în detaliu. Cred că se poate face acest lucru și într-un cerc mai răstrâns și în cerc mai larg, dar oricum o fi, și la o reuniune a um, coordonatorilor, oricum o fi, eu vreau să fie clar că la capacitatea de a ajunge la compromis uh, trebuie să fim flexibili. Noi vrem facilități pentru cetățeni, vrem să fie mai simplu pentru toată lumea și de aceea cred că acesta trebuie să fie uh, obiectivul care să ne ghideze. Vă rog. Domnul Mészáros, mulțumesc. Most is átfogó Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorului pentru activitatea pe care a depus-o până acum. Aș vrea de asemenea să Vă spun că sunt raportor din umbră din partea APP-ului și vreau să colaborez în continuare cu dumneavoastră în acest sens. Acest document poate să ducă la libera circulație accentuată a cetă uh, cetățenilor în general, o liberă circulație mai uh, evidentă și mai bine organizată. Însă acest document este destul de complicat și domnul Rapcai a spus că va fi destul de dificil să ajungem la un compromis, dar cred că detaliile trebuie discutate și ele. În primul rând, trebuie să ajungem la un echilibru în cadrul documentului uh, acestei regulament pentru ca să avem o siguranță juridică și o încredere reciprocă care să fie sporite. E vorba aici și între statele membre și între cetățeni. De aceea acest document este extrem de important. Trebuie să fie unul uh, echilibrat, trebuie să țină cont atât de o parte cât și de cealaltă și să încerce să satisfacă ambele părți. Autoritățile la nivel european și uh, școlile europene. Dacă și acestea trebuie să fie introduse, trebuie să discutăm. Și eu sunt și pentru eliminarea apostilei între statele membre ale Uniunii Europene. Eu sub, uh, susțin introducerea de formulare multilingve și de diferitele posibilități de exploatate în acest sens. Mai există și alte aspecte care trebuie clarificate, cum ar fi eliminarea copiilor legalizate. Cred că Siguranța juridică este și ea în uh, discuție atunci când vorbim despre aceste aspecte. Este, de fapt, uh, imposibil să constați conținutul unui document fără cunoașterea limbii respective. Articolul 2.1 apoi mai este o problemă în care se vorbește despre diferite liste. Și eu zic că acesta este și nucleul documentului, pentru că toate documentele care sunt uh, documente legalizate, sunt menționate aici la acest punct. Tocmai de aceea ar trebui să fim foarte atenți la enumerarea căror uh, prevederi juridice putem să enumerăm. Trebuie să ținem cont și de faptul că există diferențe între statele membre și de aceea nu sunt de acord cu ideea să se introducă și registrele penale care să fie, însă, care să fie eliminate. Dar sunt deschis pentru compromisuri, bineînțeles, cu domnul raportor și cu ceilalți colegi. Mulțumesc foarte mult, doamna Lichtenberger, după aceea Luigi Berlinguer. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord în principiu cu ceea ce a spus domnul Rapcai astăzi. E vorba aici de o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Nu putem să facem doar câteva declarații de principiu, ci trebuie să, fie, uh, să creăm o situație care este vizibil mai bună decât înainte. Noi cu toții știm că avem foarte multe dificultăți, știm cu toții care sunt dificultățile în detaliu și tocmai în ceea ce privește conceptele, atunci când e vorba de traducerea unor documente, aceasta creează legături și cu alte regulamente din statele membre sau de la nivel uh, național. Și știm cu toții noi de la Comisia Jurii cât de problematică este această chestiune. Totuși există mai multe posibilități de creare a unor uh, facilități pentru cetățeni și eu zic că trebuie să folosim aceste ocazii. Eu uh, în anumite puncte care sunt transfrontaliere, am încercat să le spun unor cunoscuți că trebuie să facă una și alta pentru ca să poată să ajungă la un rezultat. Însă, atunci când constat că, de exemplu, recunoașterea unui act, unui certificat de naștere la nivel transfrontalier este o problemă și că paralelismul la anumite chestiuni durează cam trei ani pentru că se creează uh, tot timpul probleme la recunoașterea acestora, mi se pare foarte grav, pentru că tot timpul costurile care sunt implicate îi uh, fac pe oameni să nu mai uh, dorească astfel de servicii și în orice caz să le îngreunează foarte tare. Și, de exemplu, o înregistrare la școală a unor copii poate să creeze și uh, dificultăți în proceduri private, chiar și în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă. Toate aceste proceduri sunt îngreunate și eu cred că aici noi, uh, Parlamentul European, ar trebui să dăm dovadă de convingere, pentru că de, pentru noi nu este vorba de eliminarea unor drepturi, prin uh, nerespectarea sistemelor juridice, ci din contră e vorba de facilitarea sarcinilor uh, cetățenilor. Eu zic că asta este ceea ce trebuie să ținem, uh, să avem întotdeauna în spatele acțiunilor noastre și să încercăm să păstrăm această linie generală de fiecare dată când acționăm. Și apoi vom putea să ajungem să dezbatem foarte Uh, în detaliu. Această idee a încadrării în două categorii mi se pare bună. Ar trebui, după părerea mea, deci, să dăm un semnal foarte clar pentru procedura ulterioară. Adică e nevoie de simplificări, asta este ideea, și foarte des din motivul că fiecare cetățean dintr-un stat membru crede că numai sistemul lor juridic este singurul corect în întreaga Europa și că celelalte sunt de neglijat, acest pas trebuie depășit, această idee trebuie depășită și pentru cetățenii care astăzi, de fapt, își petrec viața trecând frontierele fără probleme și deci au nevoie de aceste servicii. Mulțumesc! Mulțumesc, Luigi Berlinguer are cuvântul acum. Noi dobbiamo stare attenti a, no, a non considerare una... Um, Trebuie să fim foarte atenți nu, și atunci când ne gândim la crearea unei prevederi pentru uh, legalizare, care este o chestiune de detaliu. Există un risc uh, ca și lumea politică să o considere ca un fel de anexă. Pentru că nu este o temă neapărat palpitantă, dar dacă totuși vrem să construim o Europa unită, atunci problema mobilității cetățenilor, liberei circulații și a faptului că aceștia să poată să fie uh, fezabil și din punct de vedere al documentelor este o chestiune centrală. Eu sunt absolut de acord cu ce a spus uh, Bernard pentru că, la primă vedere, o primă abordare trebuie să ne ducă cu gândă și la ideea politică. E vorba aici de o prevedere absolut decisivă care are, de fapt, legătură cu protecția cetățeniei europene. Și, deci, faptul că cetățenii se pot uh, deplasa liber în toată Europa, chiar dacă există tradiții ale fiecărui stat membre care, membru care ne evidențiază anumite aspecte specifice și tehnice ale sistemului juridic respectiv, trebuie totuși să trecem peste această idee națională în care definiția unui moștenitor, al unui uh, absolvent sau oricărei categorii uh, de lucrători uh, face diferențe dintr un stat și celălalt, dar totuși eu cred că există o soluție, sunt de acord cu Bernard, soluția este următoarea și anume să nu încercăm să uniformizăm cu forța, cu o formulare unică uh, de traducere dintr-o limbă în cealaltă, conceptele care sunt uh, diferite în uh, legislațiile statelor membre. Dacă conceptele sunt diferite, trebuie să se respecte diferențele și trebuie să se încerce o traducere a acestora în alte limbi. Astfel, acestea ar trebui, uh, împărțit, ar trebui împărțite deci, în două categorii, care mie mi se pare o idee foarte bună, în care nu este, după părerea mea, un obstacol. Un formular uh, german e diferit de un formular uh, francez, pentru că uh, Napoleon nu a gândit uh, la fel ca și gânditorii germani. Normal uh, că există diferențe în sistemul juridic. Deci, procedurile, definițiile conceptelor iberice față de cele franceze sunt într-adevăr diverse, dar trebuie să ne detașăm de traducerea lingvistică și să încercăm să respectăm în continuare uh, temeiul juridic al fiecarei țări. Dar aceasta necesită foarte multe activități importante. Este evident, de exemplu, că la copiile legalizate, autentificate, este un exemplu foarte bun. După părerea mea, ar trebui să urmăm propunerea lui Bernhard, Adică linia generală să fie una foarte hotărâtă în direcția obținerii unei autentificări pentru ca cineva să aibă o adevărată carte de identitate europeană, nu numai pentru identificarea persoanei, ci și pentru statutul uh, persoanei. E vorba de altceva aici care să poată să fie folosită peste tot, astfel încât cetățeanul respectiv să poată să-și trăiască cetățenia europeană în orice țară, nu numai în țara sa. Pentru a face acest lucru e nevoie însă să ne uh, clarificăm și anumite aspecte tehnice. Mulțumesc! Danke, Frau Kollegin Thein, bitte. Doamna Thein. Stimați colegi, sunt uh, încântată de faptul că, iată, domnul Rapcai ne-a prezentat uh, problemele legate de terminologia juridică. E o problemă recurentă în Parlamentul European. Am, am încercat permanent să depun uh, amendamente pentru că, iată, conceptele juridice au o altă semnificație în fiecare limbă în, în parte. Am tot încercat să atrag atenția asupra acestui subiect. Acum, în ceea ce privește situația de, de fapt. Consider regretabil faptul că, iată, Parlamentul European nu face ceea ce ar trebui să facă, și anume să protejeze cetățenii europeni în contextul transfrontalier. Aceasta este misiunea primară pe care, de fapt, o are Parlamentul European, dar noi ne pierdem vremea vorbind în plen despre liberarea Iuliei Timoșenko. Acum, revenind la, la textul pe care îl discutăm și la promulgarea sa în lectură sau în a doua lectură, etc. Dacă în acest text ne-am fi limitat la cererile inițiale ale Parlamentului European și ale statelor europene, și anume unificarea, armonizarea textelor, documentelor cu caracter personal, atunci uh, Uh, cu siguranță, în trialog am fi putut uh, ajunge la un consens uh, rapid. De asemenea, eliminarea apostilei ar fi putut fi decisă în urma trialogului fără niciun fel de probleme. Și în ceea ce privește includerea registrelor penale, am fi reușit să găsim un consens. Problema este însă aceea că, iată, Comisia a extins uh, sfera de aplicare a acestui act legislativ într-o manieră irațională. A extins acest domeniu de aplicare și asupra dreptului societăților și era logic de la bun început că nu se va ajunge la un consens cu ușurință. Aici vorbim despre documente care sunt deja existente, iar în Uniunea Europeană, în statele membre ale Uniunii Europene, când vine vorba despre drepturile societăților, uh, situația este complet diferită. Uh, documentele sunt diferite în fiecare stat membru în parte și, prin urmare, discuțiile n-ar fi putut fi uh, încheiate cu succes și într-o manieră rapidă. Nu s-ar fi putut ajunge niciodată la o armonizare. De ce? Pentru pentru că o armonizare sau decizia asupra unei armonizări ar fi dus la necesitatea modificării legislațiilor naționale. Nu aș spune neapărat că legislația germană este cea mai bună cu putință, dar ea funcționa uh, Uh, și funcționează, iar dacă ar trebui să mă duc acasă și să le spun uh, oamenilor că iată, trebuie să ne modificăm sistemul pentru că s-a luat o decizie la nivel european, ei bine, dacă ar fi trebuit să fac lucrul acesta, cu siguranță spiritul pro-european din Germania ar fi scăzut ca intensitate. Nu înțeleg de ce, de ce nu ne limităm. De ce nu ne limităm doar la acele documente cu caracter personal. Uh, acele documente ar putea fi într-adevăr armonizate, am ajuta astfel cetățenii europeni, am reușit să, să impunem uh, o, o decizie comună în cadrul uh, trialogului, fără nicio problem, problemă, am, am, am, am putea să ajungem la o soluție. Pur și simplu, dacă ne-am limitat, dacă am limitat sfera de aplicare a acestui act. Și în ceea ce privește traducerile și formularele limbile multilingve s-ar fi putut uh, ajunge poate la o soluție, poate mai greu, însă totuși Uh, s a fi ajuns la un consens. Haideți să facem în perioada aceasta, în mandatul acesta legislativ, ceea ce putem să facem și uh, haideți să lăsăm celelalte probleme care vizează dreptul de proprietate, de proprietate sau drepturile, dreptul uh, societăților pentru uh, mandatul viitor. Detaliile acestea nu își au sensul. Aici, prin detaliile acestea pur și simplu aducem atingere dreptului material, iar noi nu ne dorim o atingere a dreptului material. Dacă e ca cele dorite de raportor să se transforme în realitate, ar trebui neapărat să modificăm dreptul material și bineînțeles că statele membre nu ar fi dispuse să facă așa ceva. Asta e logic. Uh, există o mulțime de legi care ar, fi, ar trebui să fie modificate în fiecare stat în membru în parte. Haideți noi, raportorii din umbră, să ne reunim și să stabilim care sunt acele acele subiecte asupra cărora putem să ajungem la un consens, precum um, apostila, renunțarea la acest, aceasta, uh, crearea unor formulare. Deci haideți să ne concentrăm asupra acestor subiecte haideți să nu intrăm în acele detalii care ar duce, practic, la modificarea legislațiilor naționale. Gândiți-vă doar la toate documentele din Marea Britanie care Uh, sunt uh, întocmite pe baza dreptului cutumiar, documente pe care nu le înțelegem și pe care ar trebui să le recunoaștem dacă ar fi să îl ascultăm pe domnul Rapcai. Deci haideți să ne concentrăm asupra subiectelor pe care le putem rezolva. Mulțumim, domnul Galvani, și mai apoi dăm cuvântul Comisiei. Eh, profitare per eh, sottolineare. Aș vrea să profit și eu de această ocazie pentru a sublinia cât de bun este acest raport. Vreau să-i spun doamnei Tain că nu este vorba de o chestiune de funcționare, ci e vorba de o chestiune politică aici. Eu sunt de acord cu această abordare care unifică, așa cum am văzut-o și la alte subiecte, două probleme care nu sunt deloc uh, minore, adică organizarea civilă a Europei cu aspectele politice. Mi se pare o prevedere extrem de importantă. Pe de altă parte, nu știu, oricum aș vrea să, vă, să întreb raportorul în mod direct, care mi se pare destul de pesimist în ceea ce privește finalizarea acestei activități până la sfârșitul legis legislaturii. Dacă s-ar putea rezolva această problemă, dacă s-ar putea rezolva, cred că am rezolvat o problemă esențială care ar putea descuraja și anumite eurosceptici, fiind dat că după alegeri dacă aceste lucruri nu s-au stabilit, atunci critica la adresa Europei va continua. Domnule președinte, eu mi-amintesc că în legislatura trecută ne-am ocupat de problema moștenirilor, care este o problemă în continuare destul de înspăimântătoare pentru cetățeni care se gândesc la o idee, la o legislație europeană de moștenire, um, care îi uh, afectează direct. Fiecare își face testamentul în temeiul acestei legi. Toată lumea care trăiește în Europa trebuie să se organizeze însă după legi europene și eu aș zice că un efort ar merita făcut pentru că Parlamentul European ar putea, după cum a zis și raportorul, găsi o abordare unică. Dacă se poate face acest efort pentru a ajunge la o concluzie mai repede, eu zic că ar fi bine, pentru că această temă este poate la prima vedere minoră, dar de fapt va deveni esențială într-un sistem uh, în care campania electorală va juca un rol foarte important. În campania electorală se vorbește exact de chestiuni concrete care afectează cetățenii și de aceea mi s-ar părea important să concluzionăm dosarul mai repede. Danke. Mulțumesc. Comisia are cuvântul acum întrebarea doamnei Tain, dacă cineva poate, poate să răspundă, doamna Maria sau cine este acolo? Am das Wort. Bitte. Aveți cuvântul. Yes, thank you. Uh, the commission... Da, mulțumesc. După cum știe toată lumea, această propunere nu se referă la recunoașterea faptului că documente care sunt prezentate în alte state membre, ci despre simpla facilitare uh, a vieților cetățenilor, în sensul că n-ar fi nevoie să obțină o apostilă de fiecare dată când trebuie să prezinte autorităților unui alt stat un document public care a fost emis în statul membru unde locuiesc sau ai cărui, ai cărui resortizanți sunt. Dar Comisia nu vede nicio diferență care s-a referit între documente care s-a referit la starea civilă sau la Mm, reprezentarea juridică a unei companii sau la documente cu privire la dreptul de proprietare intelectuală, pentru că principiul este același pentru a facilita libera circulație a persoanelor și a întreprinderilor și a bunurilor. E bine, trebuie să evităm astfel de situații în care cetățenii respectiv să trebuiască să obțină acea apostilă și să fie doar uh, în cazul acelor situații în care există îndoieli, autoritățile respective au cum îndoiela cu privire la autenticitatea documentelor respective, bine atunci să poată uh, lua legătura cu autoritățile care au emis documentul să vadă dacă e sau nu autentic. Dar Principiul era ideea de a elimina această etapă a, a apostilelor. O să mai văd despre traducerile legalizate. E vorba despre nevoia existentă sau nu de a obține o apostil, apostilă. Nu știu dacă e vorba despre cineva care cumpără o proprietate imobiliară, imobiliară, o casă sau dacă e vorba de o căsătorie. Situațiile sunt diferite, dar noi nu vrem să armonizăm legislații pe fond cu nu spunem care sunt motivele uh, sau procesele prin care uh, un autoritate dintr un stat membru ar trebui să recunoască modul în care celălalt statul care a emis documentul a ajuns la, emiterea documentului respectiv. Nu e vorba despre nimic dintre toate acestea, ci ne referim aici doar la libera circulație a cetățenilor, a dreptul lor de a se stabili într-un alt stat membru, Asta cum facem? Păi, prin uh, îndepărtarea acestei nevoi de a obține o apostilă de fiecare dată când au nevoie de să prezinte documente de acest gen autorităților dintr-un alt stat membru. Domnul raportor. Vreau să spun ceva legat de calendar ne întrebam dacă vom ajunge să finalizăm acest dosar în actuala legislatură. Unii sunt sceptici. Eu nu sunt uh, pesimist în ceea ce privește capacitatea Parlamentului European de a ajunge, de a finaliza dosarul. Consiliul însă mă face să fiu mai pesimist. Avem o grămadă de experiență pe tema relațiilor cu uh, Consiliul și știm prea bine că Consiliul de obicei tergiversează. Doamna Tain spune că Uh, iată, ne lăsăm uh, limitați, ne lăsăm uh, sau le lăsăm Consiliul să ne dicteze cine știe ce. Ei bine, dacă asta este poziția unora dintre colegi, atunci încep să am și eu temeri legate de posibilitatea ca Parlamentul European să, să se miște rapid. Dar sper că aceasta nu este părerea majorității. Eu, unul, consider că avem capacitatea de a rezolva această problemă. Noi, la nivel de Parlament European și președinția lit- lituaniană de asemenea mă face să fiu optimist. Însă, dacă e să vorbim despre ansamblul comisiei, nu pot decât să mă raportez la experiențele anterioare. De obicei, Consiliul spune, da, e minunat, dar, dar, dar, dar, și, prin urmare, lucrurile sunt uh, amânate sine die. Însă, eu consider că trebuie să ajungem la un consens cu privire la capacitatea noastră, la dorințele noastre. Mai apoi, într-adevăr, trebuie să ne raportăm la viteza Consiliului. Trebuie să fim cât mai flexibili cu putință. Dacă vedem că Consiliul tergiversează lucrurile, atunci trebuie să încercăm măcar noi să încheiem prima lectură rămânând ca lucrurile să se finalizeze mm, cândva. Eu nu sunt de acord cu doamna Tai, nu trebuie să ne limităm, nu trebuie să mm, scădem nivelul stabilit de propunerea comisiei, pentru că dacă am face asta, atunci n-am mai obține mai nimic. Și eu consider că majoritatea, mai puțin liberarii, îmi sprijină poziția, îmi sprijină dorințele, prin urmare, iată, nu cred că e nevoie de o modificare a liniei stabilite. Într-adevăr, în momentul de față trebuie să evaluăm dificultățile, trebuie să evaluăm punctele pe care putem avansa. Există o serie de propuneri incluse în amendamente care chiar vor să accelereze uh, linia pe care am desemnat-o eu și uh, deci trebuie să, să evaluăm clar ce se, ce se poate întâmpla în cazul în care continuăm pe aceeași linie. Poate că într-un cerc mai restrâns ar fi bine să discutăm despre, despre aceste dificultăți și despre viteza pe care vrem să ne o, ambi, să ne o asumăm. Există anumite puncte în care ambițiile sunt necesare și sunt raționale, există alte aspecte care trebuie să fie lăsate mai lent, dar în orice caz, în curând vom ajunge uh, să stabilim și aceste puncte. Bun, mulțumesc că am încheiat discuția pe marginea acestui subiect. Domnule Karim, doreați să interveniți. Aveți cuvântul. Chairman, I'm obliged to you for... Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să intervin acum în cadrul procedurii noastre în comisie. Am trei uh, lucruri pe care vreau să le menționez și voi fi subcint. În primul rând, în ceea ce privește procedura cartonașului galben, vreau să aduc atenția acestei comisii că pentru a doua oară uh, acest, uh, această procedură a fost emisă de către parlamentele europene și eu, ca raportor pentru subsidiaritate, vreau să mă asigur că acest lucru este menționat astăzi. S-au primit 20 de voturi în acest moment, ceea ce depășește pragul de o treime pentru a se declanșa procedura cartonașului galben. Și conform regulii 38A, Parlamentul nu va lua o o decizie cu privire la dosar uh, înainte de răspunsul la această procedură și din câte știu eu, uh, colegii de la LIBE nu se așteaptă să voteze în curând uh, ceea ce ar permite comisiei noastre să răspundă și aș vrea prin aceasta să invit comisia să vină la reuniunea noastră din noiembrie astfel încât să ne spună care este situația um, actual, odată ce, um, cu privire la această decizie vis-a-vis -vis de parlamentele naționale. Și acum um, că am spus acest lucru, vreți să um, trec la următoarele subiecte sau vreți să reacționați acum? Avem uh, o chestiune care ține de ordinea de zi. Punctul 30 a fost uh, tras mai devreme, deci uh, trebuie să vedem. Eu n-am nicio problemă să adresăm uh, o întrebare comisiei, să invităm comisia pentru ca să ne vorbească despre acest subiect. Problema de subsidiaritate este una intensă, într-adevăr, și importantă. Care sunt celelalte două puncte însă de care vreau să vorbiți? Chairman, one of the other points is in relation to... Domnule președinte, unul dintre celelalte puncte se referă la termenele pentru o îmbunătățire a modului în care legiuim. E vorba de un raport în acest sens, din cât am înțeles eu, uh, cât despre comunicarea pentru uh, refit, e bine, se pare că a fost uh, necesară redeschiderea termenului pentru amendamente, dar doar în ceea ce privește comunicarea refit. Și uh, termenul este 28 noiembrie la prânz. Acesta ar fi termenul modificat care a fost propus. Asta la diverse, înțeleg, nu? Dacă există obiecții, put, nu există obiecții, putem să procedăm așa. Și care este ultimul punct al noastră, vă rog? Domnule președinte, nu pot să vă mulțumesc suficient pentru că îmi permite să spun și cel de-al treilea punct. E bine, acesta se referă uh, la broșura cu privire la evaluarea de impact care este în acest moment uh, redactată. e bine, acest lucru înainte de CCC. Există termene în acest sens, dar motivul pentru care am cerut să menționez aceste lucruri acum este acela că va trebui să fiu prezent la un vot când aceste chestiuni vor fi discutate la o altă comisie, deci eu nu puteam să fiu uh, prezent acolo și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați permis acest lucru. Acest ultim punct a fost discutat ieri la coordonatori. Am primit astăzi propunerile dumneavoastră, le voi trimite grupurilor, vom vedea care este poziția lor și dacă poziția este pozitivă, atunci vom transmite totul conferinței președinților. În cazul în care avizul grupurilor este unul negativ, atunci vom reîncepe discuțiile. Dar acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței din dimineața aceasta, domnul Sayer. Um, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aici este vorba de um, examinarea amendamentelor și în acest sens aș vrea să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au contribuit la raport. Au fost 28 de amendamente depuse la raport, unele au fost ale mele, dar și alți colegi, printre care și domnul Rab, care au uh, venit cu contribuție dumnealor și um, toate acestea cred că au contribuit la îmbunătățirea textului, iar pentru acest lucru le sunt uh, recunoscător. În principiu, toate amendamentele, majoritatea dintre ele pentru mine sunt acceptabile, poate nu neapărat în forma sub care au fost uh, înaintate, însă um, vor veni cu siguranță modificări și uh, compromisuri, însă cu siguranță voi păstra mesajul principal uh, care a dus la depunerea lor. Singurul, um, uh, singurul tip de amendamente pe care nu aș vrea să le sprijin sunt uh, acele care mm, se îndepărtează de la ideea că acest lucru reprezintă o, acest raport reprezintă o recomandare pentru raportori în cadrul negocierilor, astfel încât să aibă niște linii directoare. Uh, Um, s-a spus că aceste recomandări nu ar trebui să fie uh, făcute raportorilor, că ar trebui să fie complet independenți. Este vorba de o direcție uh, diferită de cea pe care comisia noastră a avut-o față de acest raport chiar uh, și celor care vor să se îndrepte în această direcție, aș vrea să le spun că recomandările pe care le facem noi Um, acest raport nu sunt cu caracter obligatoriu ceea ce înseamnă că tot rămâne o flexibilitate destul de um, importantă pentru negociatori adică noi nu îngrădim nu limităm uh, acești oameni ci pur și simplu indicăm niște direcții spre care să se îndrepte. Și dacă uh, e să vorbesc și despre avize, e bine, au fost o serie de comisii care au venit cu astfel de avize, mai ales cele care se uh, apleacă um, în domenii unde se um, folosesc adesea uh, acte delegate. Interesul a fost mare, însă majoritatea amendamentelor depuse au un domeniu de aplicare general sunt um, um, de acord cu majoritatea dintre ele, asta, bineînțeles, cu condiția păstrării integrității textului și, desigur, dacă au um, recomandări specifice în domeniul lor de competență, fie că e vorba de mediu, fie că e vorba de pescuit, agricultură sau orice alt domeniu, desigur că voi încerca să includ recomandările lor în cadrul unor titluri specifice, astfel încât textul să, fie, să poată fi încheiat. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că nu o să amestec acest raport cu dosarele legate de CFM, pentru că negocierile sunt încă în desfășurare. Am văzut un amendament al domnului Rapcai, care este foarte bun, dar care contravine acestei direcții care cumva uh, vine înainte de negocierile um, care sunt în uh, desfășurare. Eu nu vreau să-l includ în acest moment. Desigur, dacă evoluțiile vor fi de așa natură, Um, eu uh, sunt uh, dispus să le includ ulterior. De asemenea, o observație cu caracter general raportul privind omnibus unu a fost uh, adoptat de către comisie vești bune noi așteptam acest lucru deja salutăm uh, această măsură cu caracter uh, timpuriu să i spunem dar nu am apucat încă să examinăm în detaliu acest dosar este unul foarte complicat și dar cred că ar trebui să avem o procedură rapidă în cazul acestui dosar, astfel încât să îl încheiem până la sfârșitul uh, legislaturii noastre. De asemenea, uh, în ceea ce privește competențele delegate și mm, cele legislative, în acest raport uh, se constituie o poziție bună, una fermă pentru Parlament care nu doar că oferă Mm, un input pentru um, negociatorii noștri, dar și pentru celelalte instituții, pentru că în acest domeniu există negocieri în desfășurare și clar există un angajament al Parlamentului, să știe care e direcția noastră și, e bine, acest lucru nu face decât să confirme transparența încercărilor um, noastre și sper că vom putea să um, ajungem la un rezultat bun și în acest sens. Uh, mulțumesc încă o dată colegilor. Uh, amendamentele de compromis uh, vor fi distribuite um, săptămâna aceasta, aceasta astfel încât toată lumea să le poată uh, examina și să vadă cum li s-au preluat ideile, dacă sunt mulțumiți de modul în care am făcut-o sau nu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi. Văd că nu vrea nimeni să intervină. Ba da, domnul Rapca, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, nu pot decât să subliniez cele spuse deja de domnul Sayer. Într-adevăr, amendamentele mele nu aveau drept uh, obiectiv modificarea raportului uh, domnului Sayer, ci aveau uh, mai degrabă, aveau mai degrabă intenția de a sprijini linia stabilită de, de către domnul Sayer am citit și celelalte amendamente și pornind de la premisa necesității de a găsi un compromis, da, sunt de acord uh, cu domnul uh, Sayer uh, care spune că nu vrea să-mi, să-mi susțină amendamentele. Însă, eu totuși vreau să vă spun că ar fi cazul să, să evaluăm cu mare, mare atenție toate amendamentele, să vedem un compromis. Da, nu țin neapărat la amendamentele mele, eu sunt dispus să recunosc meritele altor amendamente, dar, sincer să fiu, există și amendamente care pun în discuție teme pe care trebuie să le dezbatem în, mai, mai în detaliu. Din punctul meu de vedere, există două aspecte esențiale. Am, am început să citesc uh, uh, câteva lucrări în domeniu, dacă le pot spune așa, și ca urmare a lecturilor mele am ajuns la concluzia că există tare multe proceduri legate de aceste instrumente, proceduri care sunt uh, lipsite de transparență. Iar această lipsă de transparență aduce Parlamentul într-un fel de uh, poziție defensivă care nu face nimic altceva decât să slăbească posibilitățile care îi revin Parlamentului European. Prin urmare, eu consider că trebuie să ne gândim acum la, mon, la o manieră în care să putem într-adevăr îmbunătăți colaborarea uh, uh, interinstituțională. În acest sens, am putea să ne gândim la crearea unui post de raportor în fiecare comisie în parte, uh, un raportor care să fie responsabil pentru actele delegate și actele de punere în, uh, în aplicare. Eu cred că doar numind o astfel de persoană am putea într-adevăr să creăm un fel de continuitate a lucrărilor, a discuțiilor. Uh, poate că, bine, de da, asta n-am inclus într-un amendament, poate că n-ar fi rău însă ca Parlamentul European să creeze o comisie specială pentru această problematică. Uh, cine știe, ar fi o, o posibilă soluție, pentru că trebuie să întărim, într-adevăr, poziția Parlamentului European. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu cred că uh, ar trebui să cerem cu mai multă tărie motive, o expunere de motive din partea Comisiei pentru toate de, propunerile pe care le face. Cred că Dată fiind această discuție cu privire la aplicabilitatea actelor delegate sau a actelor de punere în aplicare, n-ar fi rău să cerem mai multe detalii din partea Comisiei în momentul în care Comisia propune un act sau altul. Deci am putea să cerem mai multe detalii. Acum, în ceea ce privește CFM-ul și amendamentul meu numărul 9, domnul Sayer spune că suntem în, în plină negociere a cadrului financiar financiar multianual, dar vreau să vă spun că acest, această negociere se va încheia în scurt în scurt timp sau așa ar trebui. Mai avem problematica uh, politicii regionale, dar ultimul trialog a adus multe rezultate pozitive în acest uh, domeniu. Deci, pornind de la acestea, da, înțeleg motivația domnului Sayer, care spune că nu trebuie să, influ, să influențăm negocierile în curs. Deci, înțeleg această poziție, dar, pe de altă parte, dată fiind uh, data la care se vor încheia aceste, aceste negocieri, uh, o dată foarte apropiată, eu cred că ne putem permite să facem aceste, aceste modificări. Deci, poate că am putea să să înțelegem lucrurile și din această a doua perspectivă. Dar poate că n-ar fi rău nici să mai așteptăm puțin, să vedem ce se va decide într-adevăr și mai apoi uh, să luăm și noi o decizie. Da, în orice caz, acestea, acestea au fost doar câteva mm, gânduri ale mele pe care nu vreau neapărat să le impun cuiva. Mulțumim, domnul Sayer. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegului pentru aceste afirmații. Nu am nimic împotrivă, de fapt nu suntem în contradicție unul cu celălalt și uh, eu sunt dispus să duc, să redactez cel mai bun text posibil în conformitate cu uh, cele contribuite deja. Ei bine, ce să spun, există practici diferite la diversele comisii vizate. Am făcut și în rapoartele anterioare încercări de a uniformiza aceste proceduri, dar am lovit de rezistență din partea unor dintre comisii. Ei bine, am examinat fenomenul, uh, pentru că la început nu-mi plăcea, dar uh, până la urmă lucrurile se întâmplă bine. Au un raportor mai mult pentru aceeași idee, uneori sunt distribuite lucrurile, dar în cea mai mare parte dintre comisii au găsit așa o manieră a lor în care să se um, desfășoare și nu o să forțez lucrurile acolo, deși au existat încercări. Poate că poate să fie vorba de un obiectiv pe termen lung, poate că noul Parlament va putea să vină cu niște, parlament, cu niște recomandări în acest sens, dar uh, în ceea ce privește consilierea um, din partea experților și din partea secretariatului și aceasta este foarte importantă. Cât despre ideea de a exista o comisie specială în acest sens, uh, e bine, nu prea sunt de acord. Însă, în acest moment, uh, discutăm uh, în temeiul anexei 7 uh, situația. Cred că ar fi un pas un pic cam mare, poate în direcția bună, într-adevăr, dar nu vine la momentul potrivit, nu acum. Oricum, îți mulțumesc foarte mult, am văzut amendamentele tale și, într-adevăr, contribuie mult la text. Mulțumesc, atunci subiectul acesta poate sau dezbaterea aceasta poate fi încheiată și data viitoare vom semna, vom vota, am cer scuze. Iată, acestea fiind spuse, încheiem ședința din cursul dimineții acesteia și ne vom reuni din nou la ora 15.30. Aș vrea să începem la timp pentru că avem o audiere pe tema brevetului unitar. Vă rog frumos să veniți la 15.30 și între timp pauză plăcută.